Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi, bună ziua tuturor, bun venit și oaspeților. Deschid reuniunea Comisiei Regii de astăzi. Cred că ați primit proiectul de ordine de zi. Aș dori să vă întreb dacă aveți propuneri de modificare a ordinii de zi. Văd că nu. Atunci adoptăm ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al reuniunii din 3 decembrie 2014. Acest proces verbal îl aveți în dosarul reuniunii și, ca de obicei, propun ca, dacă nu se depun obiecții pe parcursul acestei reuniuni, acest proces verbal va fi considerat a fi aprobat. Vă mulțumesc pentru că sunteți de acord. Următorul punct sunt câteva scurte comunicări ale președintei. A început noul an parlamentar al Comisiei Regii și aș dori să vă aduc aminte că vom organiza o recepție pentru membrii permanenți, membrii supleanți, pentru consilieri, uh, astăzi la ora uh, 18.30 aici la ieșirea din uh, sală. Deci va fi ușor de găsit locul unde se va organiza această recepție. Și acum trecem la primul punct de lucru de astăzi, adevărat. Astăzi avem ocazia de a spune bun venit uh, fostei noastre colege, doamnei Crețu, în calitatea de comisar pentru politica regională pentru a avea un uh, schimb de opinii. În contextul politicii de coeziune am dorit să ne concentrăm asupra două puncte principale. Încheierea programelor din 2007 până în 2014 discutăm uh, impactul acestora și riscul de, ne, de a ne folosi uh, toate fondurile și apoi situația punerii în aplicare a programelor do- din, începând din anul 2015. Deja există unele, se creonează unele provocări uh, cărora va trebui să le răspundem în următorii ani, dimensiunea urbană sporită, orientarea orientată înspre rezultate, strategia macroregională, revizuirea strategiei Europa 2020, revizuirea la mijlocul termenului a strategiei de coeziune și interacțiunea între diferitele fonduri de coeziune cu noul program de investiții. Deci avem o agendă încărcată pe care trebuie să o discutăm cu noul comisar și propun să respectăm același format tradiționale. În primul rând, o să dau cuvântul uh, comisarei pentru o scurtă intro, uh, prezentare introductivă, după care voi da cuvântul membrilor comisiei noastre. Prioritate vor avea coordonatorii grupurilor politice. Dacă sunteți cu toții de acord, vom respecta acest format și dau cuvântul comisarului pentru uh, prezentare. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați membri. Uh, dragi prieteni. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a apărea uh, la Comisia Regii, prima dată după audierea din uh, septembrie. După cum știți, revin de fiecare dată cu mare plăcere la Comisia Regii pentru că cu toții avem un rol important în, această, în acest domeniu politic și aș dori să vă urez tuturor un an nou fericit și plin de succese pentru atât dumneavoastră cât și familiei dumneavoastră. După cum am spus deja um, de la audiere, lucrurile se vor desfășura foarte repede și aceste ulti, ultime patru luni au trecut foarte repede. Înțeleg că dumneavoastră ați demarat deja foarte multe rapoarte din proprie inițiativă care discută aspecte importante pentru politica noastră. Din punctul de vedere al Comisiei, uh, am lucrat foarte mult în aceste ultime patru luni și aș dori să vă prezint primele rezultate ale, ale acțiunilor noastre în trei domenii uh, specifice, adoptarea noilor programe operaționale, punerea în aplicare a programelor din perioada 2007-2013 și, de asemenea, contribuția politicii de coeziune Uh, la planul de investiții, programul Juncker. În ceea ce privește adoptarea noilor programe operaționale pentru noua perioadă de programare, mi-aduc aminte foarte bine de îngrijorările exprimate de Parlamentul European uh, în rezoluția din, din noiembrie anul trecut. La momentul respectiv ați atras atenția asupra riscului uh, pus de întârzierile legate de adoptarea programelor. Înțeleg am înțeles aceste îngrijorări și pe noi ne îngrijorează aceste riscuri. Știți foarte bine că regiunile europene au suferit consecințele crizei economice deja de șapte ani și, uh, desigur, politica noastră reprezintă una din puținele surse de speranță, aducând cu sine fonduri noi atât de necesare în uh, economia reală. Este foarte clar că cei care și-au pierdut locul de muncă nu, ar, nu mai au timp de așteptat. Tocmai de aceea aș dori să vă prezint cu bucurie unele din rezultatele pe care le-am uh, obținut până acum. Până la sfârșitul anului trecut, până în decembrie, am adoptat 158 de programe de politică uh, uh, regională pe baza a două fonduri, FEDER și Fondul Structural European și cel de coeziune vor urma alte 40 de programe cât mai repede în contextul procedurii uh, de translocare a acestor programe. În total, aceste programe reprezintă 75% uh, din obiectivele noastre și 63% din, din uh, programele de investiție în creștere și ocupare au fost adoptate. Uh, spre deosebire de doar 15% în anul 2007, primul an al uh, perioadei anterioare de programare. Am ținut cont de îngrijorările dumneavoastră în 1 octombrie anului trecut și cred că aceste cifre ilustrează foarte bine progresele pe care le-am uh, înregistrat în ultimele luni ale anului trecut. Desigur, am fi putut adopta chiar mai multe programe au fost exercitate presiuni din partea statelor membre, însă cred că vă aduceți aminte foarte bine că în momentul în care am participat la audiere, m-am angajat să uh, nu periclitez uh, calitatea, să nu ne grăbim prea mult, pentru că discutăm despre cadrul relevant pentru următorii 10 ani, deci este deosebit de important să analizăm cu mare grijă fiecare program în parte. Așa cum știți și dumneavoastră, știu și eu că cetățenii la fața locului au nevoie de aceste fonduri, însă nu în orice fel. Este deosebit de important să spunem că această politică nu este o politică de caritate, ci discutăm despre o politică de dezvoltare economică care oferă oportunități, dar aduce cu sine și responsabilități. În continuare, Comisia își va asuma responsabilitățile necesare pentru a adopta cele mai bune programe. Vom lansa în acest sens câteva noi proceduri, uh, rebugetarea sumelor care nu au fost angajate în anul 2014, prin revizuirea cadrului financiar uh, multianual și prin modificarea bugetului pentru acest an. Acest lucru că deja în, la începutul lunii februarie Comisia va adopta o propunerea de revizuire a cadrului financiar multianual, discutând cu Parlamentul European și cu președinția letonă pentru a ne asigura că până la urmă vom uh, avea un proces de revizuire rapid și eficient și vom putea uh, demara programele care au uh, rămas cât mai repede. Cred că dacă vom putea respecta acest calendar și cred că acest lucru este posibil, programele neadoptate vor putea fi adoptate până la până în luna mai următoare. Este un obiectiv realist, însă este nevoie de voință politică din partea tuturor actorilor. În ceea ce privește punerea în aplicare a programelor uh, din perioada 2007-2013, folosirea fondurilor este mult mai bună. Am trecut de la 59% a alocărilor până la sfârșitul anului 2013 la 75% Uh, până la sfârșitul anului 2014. Cu alte cuvinte, au fost uh, transmise 14 uh, cereri de, de plată în valoare de 14 miliarde de euro în ultimele două săptămâni ale anului trecut, însă nu este suficient. Unele state membre încă nu au ajuns la folosirea completă a acestor fonduri și în calitate de comisar pentru politici regionale am început să discut cu statele membre care se confruntă cu o rată redusă de punere în aplicare. Tocmai de aceea am stabilit obiective specifice uh, legate de punerea în aplicare pentru a sprijini aceste state membre. Desigur, va fi un efort dificil. Am călătorit în statele membre în cauză, m-am întâlnit cu partenerii și cu autoritățile de gestionare împreună cu care discutăm toate posibilitățile de a pune la dispoziție aceste fonduri beneficiarilor de la fața locului. După cum uh, știți, politica de coeziune se bazează pe o gestiune uh, partajată și pe responsabilitate uh, comună și vom avea succes doar dacă toate părțile implicate se angajează în totalitate. Parteneriatul eficient nu este un concept lipsit de sens, și sper în acest sens ca și dumneavoastră să transmiteți acest mesaj în țările de proveniență. În ceea ce privește contribuția politicii de coeziune la planul Juncker, după cum știți, Comisia tocmai a făcut o propunere privind Fondul European pentru, pentru Investiții Strategice și cred că nu există nicio îndoială că este vorba de un pas crucial care asigură succesul planului de investiții, însă este vorba doar de un pilon al acestui plan. Politica de coeziune este un alt pilon major al acestui plan. Noul cadru politic ne pune la dispoziție un set larg de noi instrumente create tocmai pentru a putea face provocărilor cu care ne confruntăm. Printre aceste instrumente, probabil, instrumentele financiare sunt dintre cele mai promițătoare. Noi am dorit să încurajăm toți partenerii, statele membre, autoritățile locale să profite la maxim de instrumentele financiare, care au o caracteristică uh, particulară se ajunge la un uh, efect de pârghie dorit atât de mult în contextul austerității bugetare. Cu alte cuvinte, când folosim instrumente, aceste instrumente financiare, ne asigurăm că profitul uh, fiecărui euro investit este maxim. În plus, conform noului regulament, în noua perioadă, acest instrument va putea finanța proiecte în toate domeniile cu, de o prioritate tematică, infrastructura, transport, întreprinderi mici și mijlocii. Este adevărat că, pe de o parte, acest instrument pare să fie unul complicat pentru autoritățile locale, pe de altă parte, în direcțiile generale, încurajez toate unitățile să poartă un dialog între ele, pentru că mi se pare ciudat ca, pe de-o parte, în unele state membre aceste instrumente să funcționeze foarte bine, pe de altă parte se întâmpină dificultăți în alte, în alte state membre. Cred că ar trebui să împărtășim uh, cele mai bune practici când vine vorba de utilizarea acestor instrumente financiare, pentru că este deosebit de important să ajungem, după cum am spus, la acest efect de pârghie. Din punctul meu de vedere, cred că aceste instrumente uh, vor avea un impact real la fața locului am avut unele îndoieli la început, dar acum, după, după, după ce am văzut cum funcționează lucrurile în anumite state membre, este crucial ca toate statele membre să înceapă să recurgă la aceste instrumente financiare. Deci cred că trebuie să oferim tot sprijinul autorităților, uh, partenerilor care au nevoie de dezvoltarea capacităților care să le permită gestionarea acestor instrumente. Îmi cer scuze de pe acum, însă la ora 16 trebuie să plec pentru că Uh, lansăm o platformă de, care vine în sprijinul autorităților locale de uh, folosire a acestor uh, fonduri din partea Băncii Europene de, la care participă și Banca Europeană de Investiții. Și aș dori să vă aduc aminte că săptămâna trecută Comisia Europeană a adoptat orientările generale prin care dorim să ajungem la un echilibru mai bun între, între reforme structurale uh, și necesitatea de a spori investițiile. Știți că în trecut accentul s-a pus pe responsabilitatea financiară, financiară. Avem nevoie de responsabilitate financiară, avem nevoie de um, responsabilitate bugetară, însă acestea nu sunt suficiente. Avem nevoie în mod urgent de noi investiții. După cum am spus, statele membre și regiunile au nevoie de sprijinul nostru. Sperăm că în urma acestor orientări generale și uh, Mm, respectându-se anumite condiții, uh, aceste investiții vor fi, nu vor fi calculate la deficitul uh, bugetar. În plus, uh, statele care dețin un, un buget excesiv se vor bucura de, de anumite condiții speciale. Noi considerăm că am creat cadrul necesar care să permită ca acest plan de investiții să aibă, să se bucură de succes. Mă apropiu de sfârșitul intervenției mele și aș dori să mă refer la un punct deosebit de important pentru politica noastră, restanțele la plăți. Nu am dorit să fiu criticată pentru că nu m-am referit la acest aspect. Știți foarte bine că la sfârșitul anul, anului 2014 au existat facturi în valoare de 19 miliarde de euro neachitate, deci este o problemă gravă. Știu că trebuie să vă sprijin pentru că ne-ați sprijinit în contextul negocierii noului buget european. Mulțumită dumneavoastră am reușit să punem capăt acestui uh, efect de avalanșă de acumulare a, a plăților neachitate despre care am discutat în decembrie, am reușit să stabilizăm aceste facturi uh, restante și salutăm angajamentele luate de cele trei instituții de a uh, lucra la un plan de plăți uh, pentru anii 2013-2014. Deci, dragi prieteni, Mă bucur, după cum am spus, că pot uh, reveni în fața Parlamentului European, în fața Comisiei dumneavoastră, în mod uh, regulat. Voi participa la reuniunea ale Comisiei, dar și la alte evenimente, cum sunt zilele deschise. Și sunt uh, sigură că vom mai avea posibilități de a discuta toate aceste aspecte pentru că ne confruntăm cu un număr de, pro- de probleme importante. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru uh, orice întrebări aveți. Vă mulțumesc, doamnă comisar. După cum ați menționat deja, aș dori să reamintesc și eu uh, acest lucru uh, membrilor comisiei noastre. Doamna comisar trebuie să participe ceva mai târziu la o conferință deosebit de importantă. Nu avem la dispoziție decât 45 de minute și aș dori să dau cuvântul coordonatorilor pentru a începe prima rundă de întrebări și dau cuvântul domnului Van Nistelrooy. Uh, mulțumesc foarte mult din partea PPE. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și, în egală măsură, vă mulțumesc uh, pentru demarajul foarte rapid al mandatului dumneavoastră. O să fiu foarte concis, dați-mi voie să adresez câteva întrebări și știu că unii dintre colegii mei doresc și ei la rândul lor să intervină așa încât o să mă marginez la câteva întrebări, spuneam. Vorbeați de restantele la plăți și vă credem pe cuvânt că lucrurile merg în direcția bună și că vă străduiți din greu. V-aș întreba însă să-mi spuneți dacă există o situație concretă. Care sunt țările afectate și în ce mod aceste restanțe sunt gestionate la plata, pentru că e o problemă destul de mare. Dacă banii nu vin și dacă programele se termină, e cam greu să recuperezi. Am, întrebat, am pus aceeași întrebare la audiere și mi-ați promis că vă ocupați. Repet aceeași întrebare. Peste două săptămâni ne puteți trimite, pot primi o situație actuală și care este situația defalcată pe țări, ca să știm și noi ce face fiecare țară. Sunt țări care dau bani din bugetul lor, altele nu. De aceea vă rog să-mi transmiteți aceste informații concrete în Comisia Rege. O întrebare și a doua întrebare mă refer la macro-regiuni. Acum, Așa este, este unul dintre aspectele de bază în politica pe care o facem noi, dar vreau să spun din capul locului că noi nu ne dorim o Europa care să fie așa, să dea pe afară de macroregiuni. Ă, tot ce se poate ce se întâmplă acum putem foarte bine să folosim instrumente transfrontaliere. ppe ul nu cred că își dorește așa o avalanșă de macroregiuni în Europa și aș vrea să știu din partea dumneavoastră care este poziția noastră fermă. Vă mulțumesc. the commission. Mulțumesc. Doamna comisar poate să răspundă. Vreți să răspundeți sau poate vreți să dați informații domnului Van Nistelrooy, după care, nu știu, cu, acum vreți să răspundeți? Da. Da, spune doamna comisar. Sau mai luăm o, uh, mai, mai luăm o tură de întrebări de la toți coordonatorii. Ganz herzlichen Dank. Doamna Kral, vă mulțumesc. Am două întrebări scurte. În primul rând, mă bucură faptul că au fost autorizate atât de multe programe operaționale. Prima mea întrebare, există încă state membre unde încă nu au fost autorizate asemenea programe operaționale sau au fost autorizate au un număr restrâns de asemenea programe. M-ar interesa foarte mult să aflu acest lucru și, în al doilea rând, a doua întrebare, cum va funcționa pe viitor interpretarea flexibilității legată de pactul de stabilitate în domeniul politicii uh, de coeziune? Parlamentul European, Lambert, împreună cu mine, am participat la negocierea regulamentului general și am încercat să introducem o așa numită regulă de aur care spune uh, cam care sună foarte asemănător cu interpretarea comisiei. Însă eu nu înțeleg foarte bine cum vor funcționa lucrurile. Mă bucură faptul că lucrurile funcționa, ar, ar funcționa într-un mod automat, uh, Uh, mi s-ar părea un lucru, un lucru foarte bun, însă aș dori să știu cum funcționează în practică această flexibilitate. Mulțumesc foarte mult și acum din partea conservatorilor și reformiștilor, doamna Tomașici. Vă rog, Barnobel, mulțumesc. Sunt mai multe state membre, state noi, și aceste state noi nu prea se descurcă sau, mai clar, uh, guvernele nu se pricep foarte bine să atragă fonduri, adică fonduri europene. Și prin faptul că nu fac nimic și stau cu mâinile în sân, aceste guverne și aceste țări sunt o povară pentru Uniunea Europeană. Uh, nu vă supărați, puteți face ceva, doamnă comisar, să mai respingeți de la spate aceste state membre, poate își fac și treaba și poate se poate face lucru prin guvernanța economică. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Newtonburg. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte scurt și la obiect și eu. Bine ați venit înainte de toate, doamnă comisar, în comisia noastră. Ne-ar face plăcere să vă revedem chiar mai des în următoarele luni și în următorii ani. De asemenea, și în egală măsură am și eu câteva întrebări și anume programele operaționale au început cam încetișor așa și cu întârziere, cam de un an, întârzierea. V-aș întreba cum vedeți dumneavoastră soluția pentru aceste probleme, cum ar fi capacitatea de absorție, astfel încât să tot, ajungem totuși la o viteză de croazieră, ca să zic așa, în următorii ani. Uh, dacă este să privim retrospectiv acest proces, știu că nu aveți de mult această funcție, însă e de la sine înțeles că ați învățat, ați tras diferite învățăminte din experiența colegilor, din experiențele comisiei. V-aș întreba care sunt învățămintele pe care trebuie să le tragem noi ca pe viitor să nu se mai repete această pățanie ce, uh, când punem la punct programele pe viitor, ce să facem ca să nu o luăm de la capăt cu eterna poveste? Deci, uh, iar și iar întârzieri și tot așa. Cum să procedăm noi dățile viitoare? Și încă o întrebare, vă rog. Cum aveți, cum credeți că putem evita faptul că în anumite state membre există semnale îngrijorătoare? Cum putem evita aceste semnale îngrijorătoare? Problema e că nu se fac controle. Uh, referitoare la modul în care se folosesc fondurile europene, la unde sfârșesc acești bani și de foarte multe ori uh, nouă ne revine o întreagă muncă administrativă care este foarte, foarte laborioasă și uh, IMM-urile chiar nu pot să-și permită ele un întreg sistem de controle care să uh, imite sistemul birocratic. Uh, cât despre urban agenda, agenda urbană. V-aș întreba care sunt angajamentele politice pentru a ajunge la o consolidare a dimensiunii urbane. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Merge. Doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc și eu pentru prezență în rândul nostru. Aș fi avut mai multe întrebări pentru dumneavoastră referitoare la calendar. Dumneavoastră ați și oferit răspunsuri și salut efortul pe care l-a realizat deja Comisia Europeană pentru a valida cât mai multe programe și asta înainte de uh, sfârșitul anului trecut, adică uh, după cifrele Comisiei avem vreo 220 de miliarde uh, da, bani, buget pentru proiecte de validați, deci uh, înțeleg că acest lucru trebuie să se întâmple de comun acord și în parteneriat cu Consiliul European ca să nu avem surprize neplăcute făcute sau cel puțin când va fi revizuit cadrul financiar multianual MFF. Dar referitor la programele operaționale, mi s-ar părea interesant pentru comisia noastră dacă am primi așa informații în legătură cu opțiunile făcute în materie de investiții de către regiuni în funcție de programe, pentru că am vrea să știm încotro se îndreaptă uh, banii pe perioada 2014-2020? Pentru ce obiective dăm bani? Și a doua observație se referă la planul Juncker. Dumneavoastră știți prea bine că investitorii privați uneori își asumă riscuri mai mici, mai mari și de aceea preferă să-și orienteze banii către marile economii europene și către marile regiuni și către marile capitale. Însă există nevoi stringente în regiunile mai puțin dezvoltate ale Europei. De aceea v-aș întreba ce poate face Comisia astfel încât aceste investiții să ajungă în acele zone aflate în dificultate și îndeosebi pentru a sprijini tinerii, pentru că că totuși cred că și politicile pentru tineret ar fi utile, mai ales pentru tinerii din aceste zone defavorizate și asta într-un context european care necesită investiții susținute. Am urmărit cu toții știrile din Europa și cred că putem, prin politica de coeziune, să avem o contribuție astfel încât tineretul din aceste zone defavorizate să nu uh, aibă de suferit și să nu se găsească prinși așa racolați de tot felul de mișcări de tip sectar. Și de aceea uh, aș întreba Comisia ce aveți dumneavoastră în vedere astfel încât uh, să fie lansat parchetul european. Întrebarea să știți că este foarte importantă pentru că vrem să restaurăm credibilitatea, mai ales în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Vana, vreți și dumneavoastră să interveniți? Da. Vă mulțumesc, doamna președinte. Bun venit și din partea mea, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru informațiile dumneavoastră și prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare specifică legată de planul de investiții și uh, combinarea politicii de coeziune cu acest plan de investiții. Cum vă, cum vă veți asigura că nu se amestecă politicile de investiții sau să, nu, nu se ajunge la o evoluție paralelă de investiții care nu respectă anumite condiții, așa cum se întâmplă în, politică, în politica de, de coeziune. Uh, Uh, de exemplu, uh, investițiile în cadrul politicii de coeziune trebuie să țină seama de o dezvoltare durabilă, de efecte de mediu, de respectarea obiectivelor din strategia 2020. Trebuie respectate anumite principii, cum este principiul parteneriatului, implicării actorilor locali, regionali, implicarea societății uh, civile și necesitatea de a genera uh, o adevărată plusvaloare uh, europeană și de a, a, a realiza obiectivul coeziune, uh, coeziunii teritoriale în Uniunea Europeană. În noul plan de investiții nu sunt valabile toate aceste reguli și aș dori să vă întreb dacă nu considerați că există acest pericol de a se ajunge la două politici de investiții paralele deci fondurile structurale să fie, să, țină, să fie dedicate statelor membre sărace și noul fondul de investiții strategice să fie dedicat mai degrabă statelor mai uh, bogate, astfel încât să uh, nu mai ajungem la o convergență teritorială. Mulțumesc, doamna Damato, dar mulțumesc. Bună seara și mulțumesc pentru prezența dumneavoastră pentru că oricum ați fost europarlamentar știți prea bine că pentru noi contează foarte mult să avem această legătură directă și în plus periodică cu comisia în comisia noastră și nu mă pot abține să nu vă pun întrebări referitoare la programele operative neadoptate pentru italia și asta nu pentru că vreau să orientez atenția asupra Italiei, care de-abia a predat uh, ștafeta președinției, ci pur și simplu pentru că este relevant pentru întreaga Europa. Mă interesează să înțeleg dacă există o anumită răspundere care uh, să fie împărțită de state membre, de regiuni și de comisie și cum se împarte această răspundere. Nu e vorba numai de Italia, însă dat fiind că vin din Italia de Sud, ca să fiu mai la obiect, mă interesează în mod deosebit să știu cum se folosesc banii pentru a regenera uh, această zonă și de aceea vă adresez întrebarea. Și în al doilea rând aș fi vrut să știu uh, în ce măsură acel uh, în ce măsură ajutorul pe care îl putem oferi din punct de vedere birocratic statelor membre, dar și regiunilor, în ce măsură putem orienta acest ajutor birocratic printr-un centru sau altul, astfel încât obiectivele să fie atinse. Mulțumesc că ați auzit care sunt întrebările din partea coordonatorilor noștri politici. Vă rog frumos, dacă puteți să și răspundeți, vă rog frumos, dacă puteți răspundeți chiar la toate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebări. About the backlog. It was, uh... În timp aș referi la uh, restanți. Într-adevăr, aceasta a fost hotărârea în noiembrie și ați insistat pe cât de important și cât de urgent este să rezolvăm aceste restante de plăți și, cum spuneam și în intervenția mea, cred că trebuie să facem tot ce ne nouă în putință, dar și spre bine că uh, eu tocmai am ieșit dintr-o ședință cu doamna comisar uh, Gheorgheva și cu ceilalți doi directori generali de la DigiRegio și respectiv DigiBudget ca să identificăm soluții pentru aceste uh, creanțe, aceste cereri de uh, mă rog, restanțe de plată până la urmă și am reușit cu ajutorul dumneavoastră și al Parlamentului European să stabilizăm acest efect al bulgărului de zăpadă. Deci, într-adevăr, vorbim despre aceeași cifră, cea pe care am prezentat-o și în noiembrie, ea rămâne valabilă și în ianuarie. Știți prea bine că de la comisie primiți variante în martie 2015 și atunci va exista o imagine de ansamblu pentru sfârșitul anului 2014 referitor la principalele domenii de politici, uh, pentru că nu politica regională este cea responsabilă aici, ci trebuie să învățăm împreună în 2015 să lucrăm după un plan, astfel încât să reducem nivelul de facturi neachitate uh, raportat la nivelul de, din perspectivele financiare 2007-2013. Oricum, uh, mi se pare că este un subiect extrem de important. Uh, vă asigur că că veți primi cifrele. Momentan nu știu de falcat pe țară cum, cum se prezintă fiecare țară, dar uh, repet, împreună cu serviciile mele și cu DigiRegio în general o să vă transmitem datele. În următoarele două săptămâni se poate, spune domnul Fan Nistelui, ca să punem degetul pe rană. Mulțumesc. Microfon pentru doamna comisar, vreau? Uh, la a doua întrebare referitoare la strategiile macroregionale. Părerea mea e așa cum o vedeți dumneavoastră, mă rog. Pentru că eu una susțin această strategie macroregională. Tocmai am lansat uh, regiunea, macroregiunea Adriatică, Mare Ionică, Mare Adriatică, Mare Ionică și mi se pare important să implicăm și state care poate nu sunt membre. Din păcate a fost o decizie politică și nu ne permitem să mai facem extindere în următorii 5 ani, dar uh, chiar și așa, măcar un cadru prin care să implicăm și statele nemembre, măcar alte lucruri putem face, mi se pare că sunt instrumente importante. Acum aș vrea să vorbesc în limba română, spune doamna comisar, vă rog. Uh, sunt convinsă că uh, statele non-membre ale UE găsesc în aceste găsesc în aceste uh, uh, strategii macroregionale o cale de a uh, schimba de a face schimburi de bună practică de pildă în această strategie a mării adriatice și ionice avem patru state membre dintre care grecia italia care de pildă au o mare experiență în ceea ce privește turismul pe care o pot împărți cu state ca bosnia herțegovina sau muntenegru și Uh, deci cred că trebuie să găsim căi de a aduce la aceeași masă uh, statele membre și statele uh, non membre și această macroregiune aceste macroregiuni sunt, sunt o cale dar avem macroregiunea baltică am lansat, avem strategia dunării am lansat macroregiunea adriatic ionică în milano și și uh, potrivit, uh, uh, potrivit instrucțiunilor consiliului trebuie să lansăm până la jumătatea anului strategia alpină deci sunt absolut convinsă că dacă statele membre găsesc modalități pentru că în opinia mea politica regională nu e numai despre bani așa cum vedeți și dumneavoastră avem foarte multe, avem foarte multe țări în care acești bani nu au putut fi folosiți din cauza slabei capacități administrative sau din alte, motive deci cred că este foarte important să vedem cum putem ajuta aceste state membre și așa mă mut la cealaltă întrebare and i will move now to the following uh, Următoarea întrebare pentru răspunsul doamnei Crel, la doamna Crel. Avem state membre care nu sunt foarte rapide în a pune în practică programele. Știți prea bine că strategiile macroregionale sunt totuși o soluție. O soluție și poate cea mai importantă este acest grup de tip task force pe care noi l-am înființat la sfârșitul lunii decembrie pentru a ajuta statele cu un nivel redus, repet, de absorție adică acele state membre unde nivelul este de sub 60%, nivelul de absorție. Spuneam că vom face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta aceste state membre, dar știți prea bine că e cât se poate de important să facem un efort comun în acest sens. Nu putem face rabat de la propriile criterii și de la propria legislație și pe locuri mi-e și greu să cred că, nu știu, într-un an de zile și nici măcar un an de zile, în 11 luni, chiar o să reușim uh, să facem ce nu s-a făcut în șapte ani. Însă, cum spuneam, uh, vă puteți bizui pe faptul că eu fac tot ce îmi stă în putință și noi facem tot ce ne stă în putință. Deja am lansat aceste vizite de experți, la nivel de experți, repet, adică specialiști ai direcției noastre au mers în Slovacia, au mers deja în Ungaria. Țările acestea ne vor prezenta un plan de măsuri. Până la urmă e nevoie de un plan de măsuri pentru fiecare stat membru. O să rog pe colegii mei din direcția mea să detașăm eventual resurse umane, dacă va fi nevoie de așa ceva, către aceste unități, opt la număr, pentru, repet, a ajuta țările în cauză să rezolve problema dar vreau să vă asigur că în programul nou adoptat, uh, vorbeam de restanțe, cele care țin de politica de coeziune, vă garantez că ele nu au afectat lansarea noilor programe. Mergem așa, pe două direcții. Odată încercăm să încheiem cât se poate de bine perspectivele financiare 2007-2013 și să pornim cu dreptul pentru celelalte, pentru cadrul financiar 2014-2020 și să izolăm cumva restanțele la plată ca să nu existe consecințe asupra noilor programe în cadrul financiar care acoperă perioada 2014-2020. Acum că vorbeam de flexibilitate, știți că în cadrul ultimei reuniuni a Colegiului Comisarilor am adoptat uh, acest pachet referitor la aplicarea inteligentă pentru pactul de creștere și stabilitate, după cum a anunțat Comisia săptămâna trecută și în cadrul actualului regulament se întâmplă acest lucru, dar important este ca aceste orientări generale să recunoască importanța acestor politici, politică de coeziune, practic, conferind o dimensiune națională cumva în cadrul pactului de stabilitate și de creștere. Și cum vă spuneam, statele membre, nu toate, dar unele dintre ele vor fi scutite de procedura de calculare a deficitului bugetar. Se va face o derogare. Pe undeva această clauză de investiții devine o fel de trăsătură permanentă pentru statele membre I had an, uh, a question about, again, about the new... Și apoi mi s-a mai pus o întrebare referitoare la un nou stat membru și a fost o întrebare destul de grea. Nu cred că statele membre reprezintă o povară. Evident, unele dintre ele au lansat implementarea foarte târziu și a fost cazul pentru mare parte din aceste state membre. au început și au început târziu. Așa că nu trebuie să fim foarte duri. Însă, tocmai de aceea am și stabilit această nouă task force pentru a se ocupa tocmai de aspectul de implementare. Uh, stabilit pentru fiecare stat membru vor fi uh, foarte benefice pentru, vor fi benefice pentru aceste state membre. Uh, o să spun și în română, am trimis echipe de, la nivelul dg regio în toate aceste opt țări avem opt țări cu rata de implementare uh, sub șaizeci și vom face tot ce putem pentru a le ajuta să, găsim căi uh, uh, pentru a mări rata de absorbție. este desigur o lecție care va trebui învățată dar așa cum am spus față de perioada două mii șapte două mii treisprezece cred că deja am făcut un progres foarte mare pentru că în primul an avem șaizeci și trei din programele operaționale pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci în două mii șapte la aceeași dată pentru aceeași perioadă aveam doar cincisprezece din programele operaționale. deci aceasta este întrebarea cu privire la noile state membre. Uh, cumva întrebarea reprezentantului alde a fost cam aceeași în legătură cu lecțiile învăate uh, și cum am putea proceda noi uh, uh, pentru a evita aceste situații îngrijorătoare. în orice caz în ceea ce privește controlul puteți fi sigur că există audit și la nivelul comisiei se fac audituri și la nivelul fiecărei ări membre de altfel majoritatea din iregularităile care au fost depistate au fost depistate uh, de fapt uh, ar fi putut unele dintre ele fi evitate dacă statele membre ar fi luat măsuri mai, repede mm-hmm. dar pe de altă parte în orice caz sunt mai multe feluri de a controla acești bani în sensul de a fi și de a îndeplini uh, regulile și condițiile care sunt în legislație. pe de altă parte sunt întrebări politice pe care ni le punem dacă anumite proiecte deși îndeplinesc uh, condițiile din legislație sunt din punct de vedere să spunem moral logice în acest context uh, al crizei economice și am avut această dezbatere legată de, uh, terenuri de golf de fitness center de hairdresser coaforuri și am avut inclusiv în spania o dezbatere legată de, un teren de golf pentru perioada două mii două mii șase sigur că nu sunt responsabilă pentru aceste, aceste investiții dar eu cred că este obligația noastră să de a investi în lucruri care într adevăr produc locuri de muncă și sunt productive și din acest punct de vedere am avut uh, un audit din partea curții europene în care de pildă ne recomandau să nu mai construim aeroporturi uh, regionale aeroporturi locale pentru că avem cazuri de pildă în polonia unde o investiție de miliarde practic avem zece douăzeci de pasageri pe săptămână ceea ce cred, nu cred că Uh, că ne putem, uh, ne putem permite așa ceva. deci uh, în general noi nu știm ce au în vedere statele membre să pună sub titlul de inovare cercetare și așa mai departe dar în orice caz am spus foarte clar că nu vom mai accepta așa cum spuneam ceea ce eu numeam am numit investiții de lux. eu sunt de acord că ne trebuie astfel de investiții dar cred că putem găsi suficienți parteneri privați care să facă aceste investiții și nu pentru a folosi banii uh, europeni. deci de aceea rugămintea mea și în speech ul pe care l am avut și îl reiterez este de a aduce mai departe rugămintea noastră către statele membre de a face eforturile necesare de a avea programe de calitate pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci care să facă diferența și vă sunt recunoscătoare că avem acum această legislație care practic obligă statele membre să se încadreze în aceste unsprezece obiective tematice pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci în legătură cu întrebarea dumneavoastră domnule omarjee Uh, cu programele operaționale, așa cum spuneam mai, devreme, uh, am vrea și noi să aflăm de la statele membre care sunt investițiile Uh, pe care le prevăd pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci și pe măsură ce le vom afla fiți siguri că vom informa comisia și parlamentul uh, european. în principiu vom veghea ca toate aceste investiții să se încadreze în aceste unsprezece obiective tematice pe care dumneavoastră le împreună cu consiliul le ați aprobat prin uh, legislație și așa cum spuneam mai devreme să nu avem uh, sub numele de inovare cercetare altceva decât inovare și cercetare și într adevăr ceea ce ați spus dumneavoastră tinerii și uh, sunt o prioritate dar din păcate noi în, la politica regională ne ocupăm de infrastructură și sigur că vom lucra în strânsă cooperare cu comisarul pentru politică socială să avem programe comune în ajutorarea tinerilor. în legătură cu cu zonele aflate în dificultate știți că peste mai puțin de două săptămâni voi merge la reuniunea anuală a regiunilor ultraperiferice în guadeloupe și îmi va face mare plăcere să discutăm concret uh, care sunt problemele specifice acestor teritorii pe care într adevăr nici nu le putem uita și nici nu trebuie să le uităm și trebuie să avem un plan de acțiune foarte concret pentru aceste regiuni uh, ultraperiferice. în legătură cu planul uh, juncker planul de investiții bineînțeles că uh, practic nu există un mecanism de a folosi fondurile structurale va trebui să vedem fiecare proiect în parte dacă pe lângă fondul de investiții uh, strategice uh, va putea contribui și fondul, uh, nostru dar în orice caz acest fond de investiții strategice este adițional fondurilor noastre deci o on top of our investment plan. So I think it's, uh, it's uh, very important to know that. Și cred că e foarte important să subliniem faptul că acesta nu afectează felul în care noi ne vom organiza aceste uh, planuri de finanțare. Și a mai fost și o altă întrebare care se referă la uh, cea pe care a spus-o dumneavoastră, cea adresată de doamna Vană, referitor la anumite uh, repartizări geografice. Deocamdată în legislație așa ceva nu există așa cum este uh, uh, prefigurat în planul Juncker. Dar știu că a existat dezbateri în Parlamentul European referitor la felul în care acest lucru se va... Foarte atenți ca aceste investiții, să, așa cum ați spus, să nu adâncească disparitățile care există la ora actuală și din acest punct de vedere uh, eu personal cred că ar trebui să făcută o dezbatere în ce măsură se impune sau nu o cotă geografică pentru aceste noi investiții care sunt uh, prevăzute. deci la ora actuală așa cum uh, a venit la dumneavoastră se propune această regulă a primului venit primului servit care uh, nu cred că întotdeauna este în avantajul țărilor mai puțin dezvoltate. deci sigur va, legislația va și uh, după dezbaterea pe care o veți avea în parlamentul european rugămintea noastră a comisiei este de a face toate eforturile ca această legislație pentru planul juncker să fie gata până cel puțin în iunie ca să se poată demara în uh, uh, în timpul verii. în orice caz ați văzut că va exista un centru unic care va selecta proiectele și uh, va dezvolta și va acorda asistență tehnică pentru statele membre în ce măsură pot uh, uh, primi și pot depune proiecte foarte solide în cadrul acestui investment plan. doamna damato în legătură cu italia într adevăr avem această problemă legată de aceste trei regiuni uh, calabria sicilia campania vom pregăti o conferință în martie și sigur că veți fi invitată uh, din păcate uh, italia aceste trei regiuni au fost ultimele regiuni care au depus programe operaționale care se află acum în analiza comisiei și și acest lucru a venit uh, s a întâmplat datorită blocajului dintre uh, guvernarea regională și guvernarea uh, națională am înțeles că a fost o dispută în timpul programelor două mii șapte două mii treisprezece cofinanțarea națională a fost de cincizeci și datorită faptului că aceste programe nu au performat uh, practic guvernul de la roma a decis să cofinanțeze doar douăzeci și cinci și sigur că este dreptul suveran al statului membru de a decide dar această această, această neînțelegere între guvernul național și guvernarea locală din păcate a dus la aceste întârzieri. în orice caz pe noi ceea ce ne interesează este să găsim o soluție pentru aceste regiuni pentru că așa cum am spus și în cadrul audierilor eu cred că noi comunitatea europeană am făcut foarte multe eforturi în ultimii ani sunt miliarde de euro dacă analizați care s au dus în aceste trei regiuni din sudul italiei și care practic nu au generat o creștere economică nu au generat locuri de muncă și cred că este foarte important ca acest uh, grup de lucru să um, um, să ia în discuție situația particulară din uh, această regiune mezzogiorno pentru că avem noile state membre din estul europei unde atunci când accelerăm și uh, vedem rezultate și într adevăr disparitățile sunt uh, deci statele din centrul și estul europei sunt în urmă pentru că au avut condiții economice istorice mult mai grele au pornit târziu dar atunci când pornesc și primesc asistență tehnică se vede. din păcate în italia sunt aceste trei regiuni unde trebuie văzut mai în detaliu care este cauza pentru care nu reușim să facem o diferență în creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Nu știu dacă am acoperit, acoperit toate întrebările. Yes. Da, cred că măcar ați încercat. Și dacă îmi permiteți, o să mai avem acum încă o scurtă rundă de întrebări din partea vicepreședintelui Parlamentului European și din partea vicepreședintelui Comisiei noastre, domnul Policek, și din partea domnei, domnului Blancu Lopos, din partea socialiștilor. Pentru a avea, deci, iată, trei, încă trei întrebări. Și probabil că vă să reușiți să ne părăsiți la timp. Vă rog. Sí. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar. O după amiază plăcută. Vreau să vă mulțumesc atât pentru intervenția dumneavoastră, cât și pentru onestitatea pe care ați manifestat-o. Ați avut curajul să abordați toate temele, deși unele dintre ele, așa cum a spus și noastră încă de la bun început, erau destul de spinoase. Iată, aceasta este situația și dumneavoastră ați reușit să ne explicați lucrurile în toate domeniile. Acum aș avea o întrebare. O întrebare și o observație. Întrebarea nu am să o mai pun, pentru că, de fapt, domnul Van Nistelrooy s-a referit deja la ea în momentul în care a evocat restanțele de plată și am ascultat răspunsul dumneavoastră. Acum, dați-mi voie să fac observația. Vreau să vă spun, doamna comisar, că am fost foarte mulțumit de faptul că uh, ați făcut aluzie la Open Days. Cred că este foarte important să subliniem acest lucru și să se știe în Parlament, în Comisia Europeană, că se acordă atenție acestui forum și că va, se va acorda atenție de asemenea și Comitetului Regiunilor. Știți că facem pregătirile necesare pentru a organiza acest forum. Ajungem aproape de finalul organizării și va avea loc între 12 și 15 octombrie cu titlul Regiuni ale Europei pentru investiții și pentru creștere. Putem spune că este un rezultat mulțumitor faptul că dumneavoastră, Comisia, acordați atenție unui subiect atât de important precum aceste dezbatere, acestor open days, care, să sperăm noi, vor depăși uh, un număr de peste 80.000 de uh, participanți. Mulțumim! Could you please put the question thank you, Madam Chair. shortly? Yes, thank you. Uh, <clears throat> Domnul Police. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, doamnă comisar, am o întrebare legată de instrumentele financiare prezentate de Comisia Europeană în luna decembrie anul, anului trecut. Se prevede o dublare a acestor instrumente și aș dori să vă întreb cum considerați că va funcționa în practică această dublare a instrumentelor, în mod specific uh, pentru programele operaționale deja validate? Care va fi impactul asupra acestor uh, programe? Și sper ca, ca data viitoare doamna comisar să aibă mai mult timp la dispoziție, astfel încât cât mai mulți colegi să poată adresa întrebări. Muchas gracias, señora comisaria. mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru informația pe care ne-ați dat-o referitor la restanțele de plată. Dar dacă îmi dați voie, am să spun și eu ceva. Restanțele acestea de plată reprezintă o moștenire pe care o primește uh, doamna comisar, așa că nu putem să o tot presăm și să o tot uh, stresăm și să ne așteptăm ca în două luni să rezolve doamna comisar ce nu s-a rezolvat în mai mulți ani în trecut. Așa că vă rog frumos, uh, haideți să, să, să moderăm un pic intervențiile noastre, mai ales uh, purtătorul de cuvânt din partea PPE-ului, uh, pentru că știm că asta e o moștenire din trecut. Bun. Acum, cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru informațiile transmise și aș vrea să abordez și o altă temă pe care, uh, uh, care mie mi se pare foarte interesantă. Mi se pare că există probleme în anumite țări care tocmai ar avea nevoie de investiții și asta ca o consecință a faptului că nu au absorbit toate fondurile și investițiile în perioada de programare uh, precedentă. Și ar fi foarte negativ ca uh, toate aceste piste și toate aceste surse de finanțare oferite de politicile de coeziune să nu poată fi utilizate tocmai de acele țări care ar avea cea mai mare nevoie de aceste fonduri. Așa că aș dori să știu uh, cum anume, doamna comisar, aveți referit deja la câteva elemente în prezentarea dumneavoastră, cum veți face pentru a ajuta aceste țări să poată să pună la punct aceste planuri care necesită investiții înainte ca să se definitiveze perioada de programare. Vă mulțumesc foarte foarte mult, stimați colegi. Alți 10 colegi doresc uh, să ia cuvântul, din păcate nu avem suficient timp la dispoziție, deci vă rog, îmi cer scuze, însă vă asigur că mâine vom începe să organizăm următorul schimb de opinii cu doamna comisar. Ne vom verifica agendele pentru a vedea când putem organiza acest schimb de opinii. Este evident că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta toate temele relevante cu doamna comisar și sper ca această ocazie să se găsească cât mai repede posibil. Și acum vă dau cuvântul din nou pentru a răspunde acestor întrebări. Mulțumesc foarte mult în legătură cu Open Days, forumul uh, din octombrie Uh, bineînțeles că eu cred că va fi un uh, eveniment important în ceea ce privește politica regională și uh, împreună cu comitetul regiunilor cu parlamentul european cu comisia de dezvoltare regională vom organiza acest eveniment și depinde de noi toți să comunicăm foarte bine pentru că este un eveniment important prilej cu care vom putea sublinia importanța Uh, politicii regionale pentru autoritățile locale și pentru populația din uh, țările respective. deci uh, din punctul meu de vedere vocea regiunilor este foarte importantă mă bucur că foarte mulți dintre noi membri ai comisiei de dezvoltare regională vin cu o experiență de pe teren și știu exact dar, ceea ce este nevoie dar pe de altă parte așa cum, cum spuneam și în cadrul Um, întâlnirilor pe care le am avut cu comitetul regiunilor am de gând să păstrez și legătura cu vocea celor care vin din, dinspre autoritățile locale dinspre ong urile uh, locale pentru că este important vom avea cred că în două săptămâni de acum tot aici la bruxelles o întâlnire a birourilor regionale din toată europa a comunelor din europa deci cred că uh, va fi un eveniment foarte important și trebuie să l pregătim împreună așa cum trebuie. în legătură cu întrebarea privind uh, instrumentele financiare uh, sigur că ne am propus o dublare a acestor instrumente financiare în perioada respectivă în, în programele operaționale și după cum, așa, după cum am spus vom lansa împreună cu banca europeană de investiții la ora cinci o platformă de asistență tehnică și vor fi prezente sau cel puțin au fost invitate uh, peste patru sute de uh, autorități de management din toate statele membre tocmai pentru a afla în uh, mod direct de la comisie și de la reprezentanții băncii europene de investiții care sunt noile reglementări în privința instrumentelor financiare după cum știți în perioada două mii șapte două mii treisprezece instrumentele financiare puteau fi folosite doar pentru intervenții în cazul uh, întreprinderilor mici și mijlocii și ale dezvoltării urbane pe de altă parte uh, um, acum în uh, perioada două mii paisprezece două mii douăzeci aceste instrumente financiare pot fi folosite pentru orice fel de proiecte <clears throat> de infrastructură de la tratamentul apelor regenerabile pentru energie transport și așa mai departe. cred că deși par sofisticate aceste instrumente financiare statele membre pot să facă un, efort de a lua exemple de la alte state în uh, uh, topul nostru ca să spun așa cel mai bine uh, utilizează instrumentele financiare state ca spania malta și franța unde dintr un euro investit din uh, bani publici uh, se generează mai mult de trei sau patru euro și acesta este, acesta obiectiv, este obiectivul acestor instrumente financiare de a avea acest efect multiplicator care merge în uh, economia reală și după cum știți avem aceste instrumente jasper jessica jeremie care în, în opinia mea personală foarte multe state membre nu iau în serios această posibilitate și nu pun toate eforturile în a vedea că pur și simplu aceste instrumente deci nu este o fantasmagorie avem foarte clar statistici care arată că atunci când s au pus eforturi în folosirea instrumentelor financiare ă, acestea au generat rezultate concrete în legătură cu restanțele de plată sigur că este într adevăr o moștenire pe care o avem dar care trebuie rezolvată și sigur vom face toate eforturile care se pot face dar așa cum am spus și în cadrul audierilor nu este, uh, sarcina comisarului pentru politică regională este în primul rând ine de politica bugetară a uniunii europene și cred că trebuie să avem uh, să existe un dialog uh, așa cum am avut noi cu comisara georgieva și am solicitat dg budget să, ne răspundă în ce măsură uh, uh, putem rezolva această problemă cred că și comisia bugetară din parlamentul european poate adresa și cred că este mai degrabă o problemă care trebuie rezolvată în comun între dg regio și, uh, uh, DG Regio și Uh, dg budget. Uh, în ceea ce privește planul juncker împărtăesc ca și dumneavoastră această preocupare ca aceste investiții să vină inclusiv în sprijinul statelor mai puțin dezvoltate de aceea spuneam că în opinia mea depinde foarte mult de parlamentul european cum va arăta legislația finală care va fi adoptată în iunie în privința repartizării acestor uh, acestor proiecte de investiții. în orice caz vor fi Uh, trei sute cincisprezece miliarde dar bani adiționali față de fondurile structurale și de investiții deci din acest punct de vedere uh, cred că este un uh, rol crucial pe care îl are parlamentul european în dezbaterea acestei legislații. Mulțumesc, doamnă comisar. acesta a fost schimbul de opinii cu dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Ne-ați promis să ne transmiteți informațiile relevante privind uh, restanțele la plăți și dimensiunea geografică acestor restanțe peste două săptămâni. Așteptăm cu nerăbdare aceste informații și, după cum am promis, vom organiza următorul schimb de opinii cât mai repede posibil. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru tot. După cum am mai spus deja, un an nou fericit și încununat de succese. Okay, dear colleagues.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 Okay, colleagues, may I ask you to take your seats? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Please. Can we continue with the agenda of the meeting? No. Am putea continua cu ordinea de zi? Văd că nu prea. Ție. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să luați loc pentru a putea continua cu ordinea de zi a reuniunii noastre. Însă, înainte de acest lucru, voi da cuvântul domnului Van Nistelrooy. Vă mulțumesc. Din punct de vedere procedural, ne bucură faptul că doamna comisar a putut participa la această reuniune să ne transmită aceste info- informații utile pentru noi. Însă, uh, a existat o listă de colegi care au pregătit anumite întrebări specifice. Deci consider că am avut o primă jumătate Uh, ca în fotbal, urmează a doua jumătate, o a doua repriză în care toți membrii vor avea, toți membrii comisiei vor avea posibilitatea de a adresa aceste uh, întrebări. Ați spus deja acest lucru, însă am dorit să insist asupra acestui uh, aspect, uh, problema colegilor noștri care doriseră să pună o întrebare, dar nu li s-a dat ocazia. Da, vă mulțumesc. Am spus deja că deja am început să organizăm viitorul schimb de opinii cu doamna comisar, de mâine deja. Depinde, desigur, de programul doamnei comisar, de programul comisiei noastre, dar, oricum, luna viitoare vom avea un schimb de opinii cu doamna comisar cu, pe marginea unor teme specifice și voi păstra lista membrilor comisiei care nu au avut ocazia de a-și adresa întrebările astăzi, astfel încât să primească răspunsuri din partea doamnei comisar. Deci, după cum am spus, voi păstra această listă și vom continua acest schimb de opinii pe viitor. Vă mulțumesc pentru înțelegere și acum continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de discutarea unui proiect de aviz privind rețeaua europeană de servicii de ocupare forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă. Libera, libertatea de a circula a lucrătorilor este o libertate esențială a Uniunii Europene și unul din pilonii pieței unice europene. Societatea, Comisia Ample este responsabilă pe fond uh, în ceea ce privește o propunere a Comisiei Europene de consolidare a acestei platforme. Obiectivul general este de a îmbunătăți accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate în Uniunea Europeană. Comisia Regii redactează un aviz. Raportorul nostru este doamna Dăncilă cu ocazia reuniunii din uh, decembrie, Dumnezeu ne-a uh, prezentat uh, primele idei. Astăzi ne prezintă proiectul de aviz. Termenul limită de depunere a amendamentelor propus de mine este ora 12, vineri 30 ianuarie, astfel încât, cu ocazia reuniunii din februarie, să putem vota acest proiect de aviz pentru a permite un vot în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă în martie. Sunteți de acord cu acest calendar? Da, deci 30 ianuarie, vineri 30 ianuarie, uh, la prânz, până atunci pot fi depuse amendamente. Deci avem la dispoziție mai mult de 10 zile pentru depunerea amendamentelor. Foarte bine. Văd că nu există alte propuneri. Aveți cuvântul, doamnă Dăncilă.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 care trăiau și lucrau în 2013 în alt stat membru, din care 78% erau activi din punct de vedere economic, iar 68% aveau un loc de muncă. Acest lucru este posibil pentru că cetățenii europeni circulă liber, pot să-și caute un loc de muncă într-o altă țară din Europa și pot să lucreze în țara respectivă fără a avea nevoie de permis de muncă potrivit statisticilor europene numărul celor care trăiesc într un alt stat membru decât țara de origine a crescut cu aproape șaizeci începând din două mii cinci urmare a extinderilor din două mii patru și două mii șapte ceea ce reprezintă doar trei unu din forța de muncă a uniunii europene. fluxurile de mobilitate din interiorul uniunii au scăzut ulterior cu o treime din cauza crizei în ansamblu se estimează că fluxurile de mobilitate de după extindere au contribuit la creșterea produsului intern brut al țărilor din uniunea europeană cincisprezece cu aproximativ unu în perioada două mii patru două mii nouă pe de altă parte în multe regiuni din statele membre se înregistrează însă o lipsă de personal calificat și posturi dificil de acoperit deși există un nivel ridicat al șomajului peste 25 de milioane de persoane din Uniunea Europeană, din care peste 5 milioane sunt tineri. Mai mult, numărul de posturi neocupate este în creștere de la jumătatea anului 2009, în special în zonele cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologiile informației și comunicațiilor și economia ecologică. În acest context, portalul EURES privind mobilitatea forței de muncă este o oportunitate unică în uniunea europeană pentru cei care își caută un loc de muncă este gratuit oferă informații privind condițiile de viață și de muncă din toate țările participante în douăzeci și cinci de limbi pune în contact persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii care caută anumite competențe prin orientarea acestor persoane către sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat precum și prin sprijinirea programelor de mobilitate destinate tinerilor. o dovadă în acest sens este faptul că în fiecare lună site ul primește patru milioane de vizite stabilește lunar o sută cincizeci zero de contacte între persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatori generează peste cincizeci zero de angajări pe an găzduiește în medie șapte sute cincizeci zero de cv uri lunar și sunt organizate sute de evenimente în toată europa. prin acest proiect de regulament comisia europeană propune reforma eures iar punerea ei în aplicare ar trebui să ducă la creșterea numărului partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin intermediul rețelei eures să consolideze cooperarea între organizațiile de plasare publice și private pentru a acoperi un procent și mai mare din posturile vacante în prezent acest procent variază între treizeci și patruzeci din totalul posturilor vacante. parlamentul european susține o actualizare a funcționării eures și armonizarea sa cu evoluțiile societății la nivel european dar consider că în propunerea comisiei nu este clar menționat raportul de forțe dintre actorii implicați și coordonarea și cooperarea în rețea precum și rolul partenerilor sociali și modul de selectare a acestora. în plus propunerea comisiei nu face referire nici la cooperarea dintre statele membre și elveția islanda norvegia și liechtenstein care sunt parteneri în rețeaua eures și participă la programe și acțiuni comune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 din discuțiile cu reprezentanții diferitelor birouri eures din statele membre reiese faptul că există riscul ca noua reformă să dezechilibreze actuala funcționare a entităților transfrontaliere în condițiile în care aceste structuri sunt cele care au avut cele mai multe acțiuni comune privind informarea și plasarea lucrătorilor transfrontalieri. persoanele care lucrează deja în aceste structuri au fost incluse de a lungul timpului în programe de training finanțate de comisie și ca atare este benefic să fie utilizată experiența deja acumulată de aceste persoane cu scopul de a asigura continuitatea activității acestor structuri precum și îmbunătățirea cooperării cu parteneri naționali și din alte state membre în cadrul parteneriatelor transfrontaliere existente sau viitoare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 și pentru utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare într-un mod inteligent. Este important totodată să asigurăm accesul la informațiile rețelei pentru toate persoanele, indiferent de locul unde trăiesc. Mă refer aici la faptul că nu toți cetățenii europeni au acces la internet pentru a cunoaște modul de funcționare al EURES și ar fi benefică o informare adecvată a cetățenilor inclusiv în mediul rural, în legătură cu funcționarea rețelei. Aș dori să mai subliniez faptul că o mai bună coordonare interministerială nu poate decât să contribuie la îmbunătățirea funcționării rețelei, tocmai pentru a depăși obstacolele juridice care există pentru ă, lucrătorii care doresc să lucreze în altă țară. În prezent, multe persoane ezită să accepte oferte de, multe, de muncă în alt stat al Uniunii Europene din cauza incertitudinii sau lipsei de informații pertinente privind sistemele de asigurări sociale plata impozitelor și a celorlalte obligații în țara de rezidență. în cadrul proiectului de aviz al comisiei regi privind regulamentul eures am acordat mai multă atenție tinerilor care au o disponibilitate mai mare la mobilitate. ca atare am dorit includerea unor forme de angajare care combină munca și oportunitățile de învățare, precum stagiile de ucenicie. Aceste stagii pot contribui la formarea profesională a tinerilor și pot fi o alternativă pentru găsirea unui loc de muncă în oricare stat al Uniunii, mai ales în condițiile în care, la finalul stagiilor și uceniciilor, persoanele care au fost incluse în aceste programe primesc un atestat acestea trebuie să fie recunoscute în alte state membre după modelul diplomelor din sistemele educaționale clasice din statele membre. în context am subliniat importanța atragerii tinerilor prin sistemul first job eures pentru a evita migrarea acestora în afara uniunii europene pentru că europa are nevoie de toți tinerii săi. în raportul nostru de aviz am pus totodată accentul pe dezvoltarea și promovarea cooperării transfrontaliere precum și pe consolidarea rolului parteneriatelor eures transfrontaliere și mă bucur că în documentul consiliului regăsim de asemenea aceste priorități. am propus o definiție pentru parteneriatul și cooperarea transfrontalieră pentru plasarea lucrătorilor transfrontalieri ca orice activitate de cooperare și colaborare între autoritățile competente la nivel național regional și local pentru furnizarea de servicii de mediere între cerere și ofertă cu scopul de a ocupa un loc de muncă vacant pentru lucrătorii transfrontalieri. nu trebuie să uităm că această cooperare transfrontalieră este benefică pentru toate regiunile europei având în vedere faptul că ea implică participarea diferiților actori locali regionali și naționali punerea în aplicare a noii reforme eures mai ales în condițiile creșterii competențelor partenerilor implicați nu poate fi posibilă fără un sprijin financiar adecvat. am propus deci comisiei ca prin biroul european de coordonare să se asigure că finanțarea tuturor activităților eures este în conformitate cu toate programele stabilite cu structurile naționale și va face obiectul unui capitol special în programul easi instituirea unui capitol special în programul easi va ușura cooperarea și colaborarea între partenerii eures la nivel național regional local și transfrontalier. astfel vor exista aceleași reguli de accesare și utilizare a fondurilor europene pentru toți partenerii. la final aș dori să salut atenția pe care o acordă actuala președinție semestrială a uniunii europene adoptării regulamentului eures privind rețeaua europeană de servicii de ocupare și accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate. letonia dorește ca proiectul de regulament să fie adoptat până la sfârșitul mandatului său și așa cum dumneavoastră doamnă președintă ați spus despre calendarul adoptării regulamentului cred că acest lucru poate deveni posibil. consiliul a adoptat deja propria Ă, poziție la reuniunea din 11 decembrie 2014, este așteptată poziția Parlamentului European, iar ă, acest decalaj dintre calendarul legislativ se, se datorează alegerilor de anul trecut. Aștept amendamentele colegilor și sper că împreună să aducem un ă, plus acestui regulament atât de important la nivel european. Thank you. Thank you very much for... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră detaliată. Sunt prezenți trei raportori din umbră, domnul Hetman, domnul Oliren și Tari Reinke. De asemenea, domnul Akers, din partea Comisiei de la Direcția Generală uh, Ocupare, și dumnealui este astăzi prezent. Dar voi începe cu raportorul din umbră, domnul Hetman. Nu? Da, da, domnul Hetman. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnilor și domnilor. De la bun început aș dori să mulțumesc foarte mult raportoarei pentru proiectul de aviz privind uh, această rețea europeană. Cred că propunerea dumneavoastră de amendament sunt interesante, merg în direcția bună. Mă bucură faptul că vă concentrați asupra parteneriatelor transfrontaliere, pentru că vedem că numărul lucrătorilor activi într-un context transfrontalier este într-o continuă creștere. Deseori, regiunile de frontieră sunt regiuni periferice care se confruntă cu diverse probleme structurale, cu o piață a muncii slabă. Și este foarte bine că v-ați concentrat asupra acestor deficiențe. și asupra aspectelor de cooperare cu unele state cum sunt uh, Liechtensteinul și Elveția. Eu cred că mă voi concentra asupra altor aspecte și anume consolidarea și flexibilizarea uh, cooperării transfrontaliere. Mi-aș dori să ajungem la un mai bun echilibru în acest proiect de aviz, dar, în general, acest proiect de aviz este un foarte bun uh, punct de plecare și aștept cu nerăbdare colaborarea fructuoasă cu raportoarea. Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Renke acum. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc și raportoarei pentru munca dumneai de până acum. Au fost menționate foarte multe puncte până acum, mai ales cum poate fi uh, folosită rețeaua Uh, EURES pentru a apropia și mai mult între ele regiunile europene, un lucru deosebit de, de important. Am discutat deja această temă în luna decembrie și grupul nostru politic salută munca depusă până acum și uh, avem o atitudine pozitivă față de acest proiect de aviz. Pentru noi este important ca uh, și pe viitor să discutăm toate aceste puncte. Din punctul de vedere al mobilității, mai multe studii uh, efectuate ne demonstrează că una din cea mai mare problemă sau deficiență legată de mobilitate se referă la cunoașterea unor limbi străine și la diferența între diferitele regul- uh, regulamente sau legi. Considerăm că EURES ar trebui să fie să-i ajute pe oameni să se descurce în acest hățiș de regulamente și legi, să le ușureze viața într-o regiune unde se vorbește o limbă străină. Și din acest punct de vedere, EURES ar trebui să coordoneze diferitele, diferitele eforturi pentru a ușura viața oamenilor. Un alt punct important din punctul nostru de vedere, acum când suntem la începutul muncii cu, noi, cu un nou regulament, trebuie să ne asigurăm că se demarează și un proces de monitorizare pentru a putea vedea pas cu pas dacă noile abordări introduse sunt utile, dacă ele profită cetățenilor uh, să profite la maxim de această libertate de circulație în Uniunea Europeană sau dacă uh, anumite aspecte ale platformei mai pot fi îmbunătățite. Și sper că, în, că dezbaterile viitoare vor fi unele rodnice. Vă mulțumesc pentru acest prim proiect de text și pentru munca dumneavoastră de până acum. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. În numele cerare acum cuvântul doamna Tomașici. Vă mulțumesc. Într-o lume ideală, tinerii s-ar putea deplasa în alte state membre pentru a lucra, nu pentru că trebuie să facă acest lucru, ci pentru că își doresc acest lucru. Din, păca- din păcate, în foarte multe state membre nu există locuri de muncă pentru tineri, ceea ce uh, nu, nu le face viața ușoară tinerilor din Europa. Suntem de acord cu foarte multe lucruri, însă trebuie să ne asigurăm că respectăm principiul subsidiarității, că ne concentrăm asupra aspectelor locale. Unele state membre uh, sunt îngrijorate de fenomenul uh, turismului uh, social, deci ar trebui să ne asigurăm că este vorba de căutarea unor locuri de muncă și nu de profitarea de sisteme sociale care funcționează mai bine în alte state membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul uh, domnul Van Nistelrooy acum. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Comisia pentru ocuparea forței de muncă încearcă să dea un imbold acestei uh, propuneri și cred că ar trebui să uh, facem trimitere concretă asupra uh, instrumentelor de care dispunem, Interreg, de exemplu. Una din prioritățile instrumentului Interreg se referă la piața muncii și la pregătirea profesională și întotdeauna este bine să avem o, o perspectivă transfrontalieră și să nu pierdem din vedere instrumentele care există aici la Comisia Regii statele membre întotdeauna insistă în mod uh, repetat asupra temei uh, mobilității. Uneori, cred că uh, trebuie să tragem de mânecă statele membre și să le atragem atenția care sunt prioritățile. Există cetățeni tineri care uh, ar putea lucra într-un context uh, transfrontalier mult mai ușor prin, uh, prin acest instrument. Deci cred că ar trebui să determinăm oamenii să aibă mai mult curaj, să evolueze mai mult în viața lor profesională și cred că ar trebui să încurajăm și statele membre să înțeleagă care sunt posibilitățile. Mulțumesc, domnul Zeller, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucură faptul că coordonatorul nostru, Lambert van Nistelrooy, ne-a tras atenția asupra instrumentelor pe care le-am votat deja. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru că uh, s-a concentrat atât de mult asupra colaborării transfrontaliere în acest proiect de aviz, pentru că, într-adevăr, acesta este spiritul Uniunii Europene. Uh, avem activități uh, transfrontaliere și dacă ne ocupăm și de tema subsidiarității, uh, cred că uh, putem să mai uh, deschidem uh, o cale pe care putem să mergem. În ceea ce privește colaborarea teritorială, aceasta ar trebui să fie ușurată pentru regiunile respective și există Asociația Europeană pentru colaborarea teritorială și regiunile dispun astfel de un instrument care le permit să um, să rezolve anumite sarcini uh, într-un mod uh, transfrontalier. Eu am fost raportor în mandatul anterior pe marginea acestui dosar și știu uh, cât de mult își doresc regiunile să folosească acest instrument. Știu, pe de altă parte, cât de mare și puternică este rezistența din propriile state membre și din partea propriilor capitale uh, de a da regiunilor uh, această responsabilitate, această răspundere și marjă de manevră și cred că noi de la Comisia Regii ar trebui să ne ocupăm mai mult de această temă pentru că deseori uh, dacă este vorba de rezolvarea unei uh, sarcini specifice, indiferent de domeniu, în domeniul deșeurilor, domeniul sănătății, există problemele uh, uh, reprezentate de diferitele cadre uh, legislative și fiecare stat membru insistă asupra respectării propriului cadru legislativ, lucru care îngreunează colaborarea. Cred că regiunile trebuie să aibă libertatea de a decide care este cadrul legislativ pe care, conform căr- cărora doresc să colaboreze și este un lucru asupra căruia trebuie să insistăm în mod repetat Trebuie să înțelegem că piața muncii este una uh, transfrontalieră. Dacă ne dorim consolidarea flexibilității, ar trebui să țină seama și de acest instrument și eu cred că voi reveni asupra acestui punct printr-un amendament. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Polciac. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare similară cu cea a colegului Țelar și anume această tensiune între dorințele regiunilor și tendințele care se manifestă în capitale. Ținând cont de faptul că avem alături de noi un reprezentant al Comisiei, aș avea o întrebare privind uh, orientarea generală și obiectivele generale ale uh, EURES. Raportul colegii noastre este unul foarte bun, foarte cuprinzător. Aș dori să întreb Uh, comis, reprezentantul Comisiei Europene uh, ceva despre domeniul de uh, aplicare. Obiectivul reformării sistemului actual este de a spori numărul, numărul locurilor de muncă oferite prin această platformă, însă nu se stabilește niciun obiectiv concret. Deci aș dori să știu uh, Uh, care este procentul care ar trebui să se regăsească în orez când vine vorba de căutarea unui loc de muncă? Doamna Bresau. Da. Aș fi vrut să mă adresez colegii noastre care a pregătit e o microfonie din cauza cășilor pe care doamna Bresol le ține pe gât. Repet, dumnei a venit cu o propunere foarte interesantă, cu multe propuneri de amendamente și cu o foarte bună structură. Cred că știți foarte bine că după ce a avut loc referendumul din Elveția referitor la mobilitatea lucrătorilor, situația Elveției s-a cam schimbat față de situația altor țări. De aceea, probabil că în cadrul amendamentelor, sau dacă nu amendamente, poate în altă parte a textului, am putea spune că se încearcă o reorganizare a serviciului și funcționarea acestuia cu Elveția, pentru că necesită un acord referitor la mobilitatea lucrătorilor, dar trebuie să se solicite un angajament clar pentru că acest acord să funcționeze, pentru că e vorba de o dimensiune semnificativă uh, dacă stăm să ne gândim la numărul de lucrători transfrontalieri și în același timp la mobilitatea în general a lucrătorilor. Acesta este motivul pentru care acest subiect ar trebui să fie tratat uh, la modul foarte concret și cu voia dumneavoastră îmi permit să vin cu niște propuneri și chiar să vin cu o propunere de amendament. Acum, în al doilea rând, dați-mi voie și mie să vă spun că da, există o problemă referitor la eventual conflict care ar apărea între statul membru pe de-o parte, regiuni pe de altă parte și vorbim despre un subiect care trebuie să fie semnalat pentru că vorbim de o competență regională reală, deoarece lucrătorii transfrontalieri în general se deplasează pe distanțe mici, nu călătoresc mult, deci nu e vorba de uh, deplasare transfrontaliere stricto sensu, ci ei pur și simplu deplasează în același bazin profesional, adică sunt cei care momentan nu știu, poate că merg cale lungă, dar cu siguranță acest lucru este relevant faptul că nu parcurg distanțe foarte mari lucrătorii transfrontalieri. Deci să se sublinieze faptul că regiunile trebuie să aibă, să le se garanteze posibilitatea de a organiza servicii transfrontaliere pentru locurile de muncă în funcție de regulile de funcționare ale cooperării transfrontaliere. Mi se pare foarte important. Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Mai există și alți colegi care doresc să contribuie la această dezbatere? Nu? Vă mulțumesc. Doamna Dancila, doriți să răspundeți uh, unora dintre aceste întrebări? Uh, referitor la Elveția, am înțeles în urma discuțiilor avute Comisia că se negociază un nou acord cu Elveția după modelul celui cu Norvegia. Uh, și ca cu titlu informativ uh, sunt peste 200 de mii de lucrători transfrontalieri care trec din Franța și Germania și care merg în Elveția. Deci este foarte important acest acord pe care l-ați menționat și uh, cred că va fi uh, semnat în, cât mai mult, cel mai scurt timp, dar sper ca reprezentantul Comisiei să ne dea mai multe detalii legate de acest aspect. Mulțumesc pentru toate observațiile făcute de colegi. Sper ca acestea să regăsească în amendamente și sper ca împreună poziția Parlamentului European să, să fie cât mai aproape de așteptările cetățenilor europeni care își caută un loc de muncă. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să vă reamintesc că vineri 30 ianuarie e termenul pentru depunerea propunerilor de amendament și de aceea dacă reușim până în 30 ianuarie să avem și amendamente, o să reușim să votăm acest uh, aviz la reuniunea din februarie. Și uh, ne încadrăm și în timp cu aprobarea documentului. Mulțumesc foarte mult! Acum mergem mai departe la următorul punct de pernă de zi, reuniunea coordonatorilor care are loc în camera. Am uh, mers foarte repede astăzi, de aceea îi invit pe coordonator să rămână în sala de ședințe.